pe ordinea de zi. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre progresele realizate în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Raportor Michael Cashman, revizuirea intermediară în vederea pregătirii pentru reuniunea la nivel înalt a ONU din septembrie 2010, are acum cuvântul în calitate de raportor domnul Cashman. Can I say, as I begin... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș spune de la început că acestea nu ar trebui să fie numite obiectivele de dezvoltare ale mileniilor, ci, ale mileniului, ci uh, provocările de dezvoltare ale, ale mileniului. În anul 2000, când economia mergea foarte bine, am făcut promisiuni și ne-am uh, luat angajamente și, din păcate, dragi colegi, de stimați deputați, nu ne-am achitat de aceste promisiuni și au mai rămas doar 5 uh, ani până la data stabilită, 2015, și provocările sunt majore. Vi le voi exprima acum. Provocările majore ale uh, foamei și sărăciei extreme, accesul la educație, educație uh, egalitatea de gen, mortalitatea infantilă, uh, sănătatea mamelor, tuberculoza, malaria, SIDA, parteneriatele globale pentru dezvoltare sunt provocări majore de dezvoltare ale mileniului care rămân în continuare provocări. Și în această săptămână Uniunea Europeană va discuta în speranța de a avea o poziție unită pentru uh, summitul ONU din septembrie la New York. Dar trebuie să spun că um, semnele ne îngrijorează. Există uh, lipsă de angajament pentru 0,7% din venitul național brut pe care l-am promis pentru a răspunde acestor provocări. În unele dintre țările cele mai puțin dezvoltate ne, ne, acestea se îndepărtează foarte mult de obiective. S-au făcut anumite progrese și, într-adevăr, investițiile noastre și folosesc acest termen uh, cu atenție. Deci investițiile noastre au adus roade. Uh, sănătatea mamelor uh, s-a îmbunătățit, este evident. Mon- mortalitatea infantilă a scăzut mult și, într-adevăr, numărul copiilor care mor scade. Dar Problema este nu doar că avem nevoie de mai mulți bani pentru a răspunde la aceste uh, provocări pentru a ne achita de aceste angajamente. Avem nevoie de resurse suplimentare pentru a rezolva problemele legate de schimbările climatice, mai ales în țările în curs de dezvoltare și cele mai puțin dezvoltate. Și de aceea în raport am evaluat nu doar ceea ce am făcut până acum, dar și ceea ce trebuie să facem în plus. Și având în vedere problemele majore pe care le avem la nivelul instituțiilor europene, de avem pe de o parte politici pentru a face schimbări pozitive și pe de altă parte alte politici care pun bețe în, în roate. În domeniul comerțului, în domeniul uh, politicii agricole comune sau politicii de pescuit, fără coerență, investițiile noastre în aceste țări nu vor aduce niciodată roade și investițiile. E vorba de investiții în interesul nostru economic pe termen, rând, în, în, pe termen lung pentru a atinge aceste obiective ale mileniului și a scăpa de aceste probleme uh, care sunt piedici majore în viața oamenilor din întreaga lume. Uniunea Europeană trebuie să aibă rol de eh, lider. Nu trebuie doar să se ajungă la o înțelegere minimă. Trebuie să existe angajamente mm, pentru această cifră de 0,7% din venitul național brut, finanțări suplimentare și nu dorim să se redefinească asistența eh, de dezvoltare eh, externă. Deci, dezbaterea în această seară poate fi interesantă. Mulțumesc ONG-urilor din întreaga Uniune Europeană pentru faptul că îmi sprijine raportul și sper că în această seară și mâine la vot vom, ne vom depăși diferențele politice. Nu va fi un raport perfect. Niciun raport în acest Parlament nu este perfect, doamnă președinte, dar doresc să spun acest lucru. Haideți să nu lăsăm diferențele noastre politice să ne ia posibilitatea de a fi uniți pentru a prezenta o poziție comună la Națiunile Unite și de a atinge obiectivele de dezvoltare ale mileniului în 2015. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Cashman. Are acum cuvântul domnul comisar Pibalx în numele Comisiei. Doamna președinte, stimați membrii par ai Parlamentului, importanța acestor obiective rezidă în angajamentul comun. Ele reprezintă un cadru comun pentru a coordona și monitoriza activitățile de dezvoltare internaționale. Au condus eforturile de dezvoltare și au ajutat la uh, uh, oferirea de ajutoare pentru milioane de oameni. În ciuda evoluțiilor impresionante, progresul la nivel general este unul neechilibrat. Variază de la un obiectiv la altul, de la o regiune la alta și de la o țară la alta. 2010 este un an de referință și trebuie să vedem ce am reușit să facem bine și ce nu a mers așa cum trebuie. Care au fost elementele bune și care au fost cele mai puțin bune de la semnarea declarației mileniului. Este important să ne gândim cum trebuie abordată următoarea fază și cum trebuie accelerat progresul în părțile care sunt în urmă. De asemenea, este important ca evoluția către îndeplinirea obiectivelor milenilor să fie una fermă Uh, instituțiile, politicile și sistemele de livrare ale uh, serviciilor trebuie să fie consolidate. De asemenea, trebuie să se evite și să se reducă efectele șocurilor și promovarea unei dezvoltări economice generale. Raportul excelent al domnului Cashman uh, reflectă toate aceste lucruri și oferă niște orientări foarte importante în pregătirea întâlnirii ONU din septembrie și mai departe. Mă bucur să văd că există o convergență puternică între raportul domnului Cashman și comunicarea Comisiei Europene un uh, plan de acțiune cu 12 puncte pentru sprijinirea obiectivelor milenilor. Trebuie să ne respectăm angajamentul 8 de 0,7% venit național brut până în 2015. Trebuie uh, să avem ajutoare mai eficiente care să fie transformate din concepte în realități Trebuie să ne asigurăm uh, că există o politică coerentă de dezvoltare care stă la baza procesului decizional european. Trebuie să fim uh, atenți la țările care s-au îndepărtat de obiective, în special cele care se confruntă cu conflicte. Trebuie să fim foarte atenți și la îndeplinirea obiectivelor care sunt departe de a fi realizate, însă cu o abordare integrată. Sunt de acord cu faptul că guvernanța este un element cheie pentru durabilitatea îndeplinirii obiectivelor mileniului. Capacitatea și angajamentul pentru îndeplinirea acestor uh, obiective reprezintă un element cheie pentru toate politicile și strategiile publice. Trebuie să îndeplinim toate angajamentele și trebuie să avem o acțiune predictibilă și eficientă pentru a sprijini dezvoltarea țărilor, ca, lucru care va ajuta la uh, creșterea investițiilor în infrastructură, în energie regenerabilă și într-o economie cu, un, cu emisii reduse de carbon. Toate aceste lucruri trebuie să acționeze ca un catalizator pentru finanțarea și îndeplinirea obiectivelor mileniului. Doamnă președinte, vreau să mă refer la discuțiile pe care le-am avut în Consiliul Afacerilor Externe astăzi. Concluziile la care s-au ajuns mă mulțumesc. Există un angajament clar pentru îndeplinirea uh, obiectivului de 0,7% până în 2050, s-a adoptat și un plan de dezvoltare pentru egalitatea de gen și autonomia femeilor. De asemenea, planul de acțiune în 12 puncte pentru ODM propus de Comisie este foarte bine reflectat. Consiliul a convenit să facă pași înainte în ceea ce privește acțiuni eficiente și cred că deși nu trebuie să ne culcăm pe lauri, trebuie să înțelegem că avem totuși la dispoziție un pachet care ne va permite să fim un lider, de exemplu, la New York. Nu uh, este tot ceea ce se poate face, dar e o bază bună de pornire. Încă o dată vreau să felicit Parlamentul pentru raportul referitor la ODM. Mulțumesc, domnule comisar. Și acum intervenții în numele grupurilor politice. Pentru început, domnul Svensson, două minute. Herr Cashman, för trevligare gemenskap. Vă mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să îi mulțumesc domnului Cashman pentru cooperarea uh, foarte fructuoasă pe această temă extrem de importantă. Și aș dori să mai adaug ceva. E foarte important pentru mine faptul că noi încercăm să ajungem împreună la o soluție, chiar dacă sigur că era limpede din capul locului că nu urma să fim uh, uh de acord pe toate punctele. Domnul Cașman spune că trebuie uh, să avem mai multe resurse financiare. Eu însă uh, i-aș spune că nu întotdeauna trebuie să vorbim despre venituri fiscale, de impozite și taxe. Nu, cred că antreprizătorii trebuie să se străduiască să creeze locuri de muncă. De asemenea, dumneavoastră vorbiți despre acest moratoriu uh, pe plata dobânzilor pentru datorie. Aș dori să reamintesc ce se spune la aliniatul 27. Trebuie să eliminăm discriminarea care uh, există în ceea ce privește țările sărace, deci între țările foarte sărace. Este o chestiune foarte importantă pe care ar trebui să o aprofundăm în contextul dezbaterii, cu, uh, dezbaterii referitoare la obiectivele de dezvoltare a mileniului aș fi preferat să se vorbească de 1% din venitul național brut și nu de 0,7%. Țările bogate sunt cele care trebuie să ajute aceste țări sărace. Însă, doamnă președinte, nu cred că e înțelept să luăm acum o decizie cu privire la uh, acest procent de 0,7% pentru anul 2015, pentru că uh, dacă am obliga statele să ia această decizie, uh, ar fi ca și când uh, am uh, <laughs> da o lovitură în gol. Până la urmă să nu uităm că e o chestiune etică, e o chestiune morală, să nu uităm că acești oameni mor de foame și de sete și poate că ar trebui să fie un aspect insuportabil pentru toți deputații Parlamentului. Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna Crețu în numele socialiștilor

Domnul Donskis, în numele ALDE, 2 minute și 30 de secunde. Mulțumesc, dragi colegi, domnule Cashman. Vă rog să considerați intervenția mea ca un comentariu apreciativ. Aceste obiective reprezintă o contribuție la îmbunătățirea condiției umane în secolul 21 și de aceea e important să avem o perspectivă nouă în loc să oferim perspectiva secolului 20. Nicio dezvoltare nu este posibilă fără siguranță și nici invers și de aceea încercăm să oferim o abordare mai echilibrată și să axăm atenția pe Asia Centrală, unde sărăcia merge mână-mână cu nesiguranța, lipsa de securitate, um, și um, munca forțată la copii. Regimurile din Uzbekistan și Turkmenistan, violența etnică din Kirghistan, problemele combinate cu instabilitatea și violența ne-au arătat că în situație se poate ajunge la o situație catastrofică. Și dacă vrem să vedem că nu există o dezvoltare durabilă fără siguranță, iată, am obținut dovada. Nu putem uita nici de formele extreme de sărăcie în Albania și Moldova, țări europene. Sau, de exemplu, probleme care au legătură cu sistemul de sănătate. În Ucraina și Moldova, 300 de oameni din 2000 din 10.000, și răscurte vorbitorul, suferă de tuberculoză. Aceste țări nu intră în categoria țărilor cel mai puțin dezvoltate și totuși intră în categoria țărilor în dezvoltare. Dacă obiectivele mileniului nu iau în considerare și țările sau regiunile cele mai puțin stabile sau sigure, nu vom reuși să avem niciodată o ordine morală și socială viabilă. Și de aceea a sosit momentul să ne extindem uh, orizonturile. Africa subsahariană este esențială pentru noi, dar nu putem limita obiectivele mileniului la acest context cunoscut. Ne confruntăm cu noi provocări și trebuie să le răspundem. Și nu în ultimul rând, obiectivele mileniului nu pot fi separate de nevoia de a acorda uh, forță proprie țărilor celor mai puțin dezvoltate pentru ca acestea să structureze singure viitorul. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum domnul Sargentini din partea verzilor ale. Două minute. En welkom meneer De... Mulțumesc, doamnă președinte, și bun venit, domnule comisar Pibalx, în calitate de comisar pentru ajutor pentru dezvoltare. Mi-aș fi dorit ca domnul Hucht, comisarul pentru comerț, să stea lângă dumneavoastră, pentru că în plenul Parlamentului încercăm să facem ceva pentru următorii 5 ani, încercăm să trasăm parcursul pentru următorii 5 ani și obiectivele uh, de dezvoltare a mileniului nu au fost atinse. Cu toții le-am semnat și îmi amintesc de sloganul de pe atunci, lucram uh, pentru un ONG. Uh, eradicarea sărăciei sau haideți să facem din sărăcie un subiect al trecutului. Iată ce spuneam pe atunci. Însă, doamnelor și domnilor, încă nu scriem istorie. Încă nu uh, trimitem sărăcia doar uh, în cărțile de istorie. Am vorbit despre această proporție de 0,7% din venitul național brut. Uh, putem vorbi despre majorarea acestei participări, despre noi surse de finanțare, însă având în vedere criza economică, lucrurile se îngreunează. Cred că ar trebui să vorbim de un mod uh, diferit de a conviețui, de un comerț echitabil, de exemplu uh, spunem tot timpul că trebuie să fim prudenți și să vedem obiectivele de dezvoltare a mirelului, cum sunt atinse ele în întreaga lume. Uh, trebuie să nu uităm totuși că suntem consumatorul cel mai mare de pe piață. Dacă vrem să fim echitabili în felul în care facem comerț, cred că uh, o mare parte din ajutorul pentru dezvoltare nu ar mai trebui să existe, pentru că până la urmă e mai ușor să acorzi o mână de ajutor decât să spui că nu ar trebui, de exemplu, să facem concurență neloială, abuzivă față de uh, agricultorii din Africa care mor astfel, dispar. De asemenea, ar trebui să combatem evaziunea fiscală fiscală. Dacă am abordat această problemă, banii ar rămâne în aceste țări, de exemplu. Și sunt subiecte care mie mi se par interesante. Dacă vă uitați la lista de voturi pentru rezoluție, veți constata plusurile și minusurile. Care este principalul mesaj? În următorii cinci ani am dorit să ducem la îndeplinirea acestor obiective pe cât putință. Vă mulțumim mă uit la vizitatorii din uh, tribună și aș dori să le spun că aplauzele nu sunt obișnuite în uh, această, în, în această sală. Dacă doriți uh, să vă exprimați acordul cu ce au spus vorbitorii, puteți căuta o altă cale. Are cuvântul acum domnul Deva din partea grupului ECR. Mulțumesc, doamnă președinte. Raportorul a făcut o treabă excelentă și a făcut apel la adresa acestui Parlament să sprijine 100% acest raport și eforturile noastre la ONU. Grupul meu îl sprijină în proporție de 99,9%, cu mici observații. Vorbim despre obiectivele de dezvoltare ale mileniului, dar ce sunt ele? Sunt opt obiective de dezvoltare ale mileniului și eu cred că ar fi trebuit să fie mai multe. Dacă ar fi fost mai multe, cred că am fi atins o parte din obiectivele pe care dorim să le atingem mai repede. Unul dintre lucrurile cele mai importante, doamnă președinte, în eradicarea sărăciei este posibilitatea oamenilor uh, să dețină ceva, să aibă o proprietate, să aibă o afacere în străinătate uh, sunt milioane de oameni care trăiesc în surbii insalubre și uh, sunt acolo tot felul de mici întreprinderi, uh, ateliere, gherete, uh, care se văd de lungul drumurilor. Dar problema este că aceste întreprinderi nu sunt înregistrate, deci nu au o valoare de capital. Dacă am putea recapitaliza uh, aceste proprietăți, aceste întreprinderi assets into the hands of the leaders of the 9000 de milioane uh, de dolari, de miliarde de, de dolari ar ajunge în mâinile uh, în, la bugetele țărilor în curs de dezvoltare. Deci mai mult decât uh, totalitatea datoriilor statelor europene și mai mult decât valoarea burselor de la New York, Londra și Tokyo, dar nu am reușit să recapitalizăm aceste întreprinderi că sunt, care sunt în afara sistemului juridic. Dacă am fi reușit să facem acest lucru, am fi reușit să eliminăm sărăcia mai repede. Iată ce se întâmplă în alte părți ale lumii. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Zimmer din partea GUE NGL, două minute. Mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să-i mulțumesc domnului Cashman în special pentru prezentarea acestui raport care s-a bucurat de sprijinul Comisiei DV și sper că Parlamentul va reuși să finalizeze acest raport pentru a transmite un semnal la întâlnirea Consiliului um, să spunem că acest subiect este foarte important pentru noi și că statele membre trebuie să-și respecte angajamentele, angajamentele pe care le-au și le-au asumat chiar ele și anume să plătească un anumit procent pentru acest sprijin pentru dezvoltare. După cum a spus domnul Cashman, avem un deficit de 20 de miliarde de euro și ce trebuie să subliniem este că până în anul 2015 ne vom lupta pentru realizarea și implementarea ODM-urilor. Nu vom lăsa uh, timpul să treacă și vom vorbi doar despre impactul crizei și de aceea vom spune nu mai putem să ne îndeplinim angajamentele luate. Totuși, peste un miliard de oameni, 1,5 miliarde de oameni trăiesc în uh, sărăcie de fapt, sărăcia este în uh, creștere în anumite zone, de exemplu în Africa subsahariană și acest lucru nu ne lasă nicio altă alternativă decât să ne alăturăm și să sprijinim aceste angajamente. Vreau să mulțumesc și colegului din partea grupului conservator care a spus că trebuie să ne limităm um, de la diluarea raportului cu astfel de propuneri. Totuși, în raport se regăsesc niște cereri realiste, nevoia de a exercita presiune pentru îndeplinirea angajamentelor datelor și cred că n-ar trebui să le revizuim pe niciunele dintre acestea. Eu aș merge chiar mai departe și aș spune că nu ar trebui să semnăm niciun contract sau să-l final, să încheiem orice contract care nu are în vedere și implementarea obiectivelor mileniilor. Uh, Coerența este necesară nu doar la nivelul politicilor acestea, ci este necesară la nivelul tuturor politicilor europene. Mulțumesc acum domnul Batten din partea AFD, un minut jumătate. Mulțumesc, doamna președinte. Toată lumea cred că e de acord cu obiectivele mileniului formulate în 2000 și toată lumea era de acord și cu lipsa lor de realitate când uh, se spunea că aceste obiective urmează să fie atinse în 2015, odată dată limită. Lăsând deoparte acest calendar total nerealist, Uh, ce mă uh, uimește pe mine e suma de bani pe care sugerează raportul că ar trebui să o cheltuim. De unde să vină acești bani? Majoritatea statelor europene, inclusiv Marea Britanie, sunt uh, aproape în faliment și restricțiile bugetare nu vor schimba situația. În această situație să ajutăm statele sărace să devină mai prospere și să atenuăm sărăcia, ni se spune ar ajuta economia, economia mondială să decoleze. Uh, nu cred că ar trebui să impunem taxe și cotizații asupra întreprinderilor care încă sunt prospere. Însă cred că ce ar trebui să facem sunt următoarele. Să liberalizăm comerțul și să încurajăm uh, națiunile uh, sărace să facă comerț. De asemenea, să destrămăm această birocrație stufoasă care um, sufocă întreprinderile din Europa. Să eliminăm moneda unică europeană și să permitem statelor precum uh, Irlanda, Grecia, Spania să se întoarcă într-o lume în care să domnească realismul economic. Și de asemenea, Marea Britanie ar trebui să conducă Uniunea Europeană cât de repede cu putință. Trecem acum la vorbitorii în numele propriu. Uh, domnul Fisas are cuvântul 5 minute. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Lupta împotriva sărăciei și toate obiectivele mileniului ar trebui să ne reunească, cu toții ar trebui să le sprijinim. Anumite grupuri politice au uh, amendamente care riscă să pună în pericol această uniune, tot felul de amendamente în legătură cu avorturile sau natalitatea sau taxele asupra tranzacțiilor financiare. Astfel de taxe ar fi foarte greu de impus, de controlat și va fi foarte greu de folosit venitul din aceste taxe, mai ales dacă nu există o cooperare între întreprinderile mari. Și dacă se aplică o astfel de taxă, tranzacțiile financiare se vor dezvolta în domeniile în care nu se va aplica taxa. E păcat că nu mai există unanimitate între grupurile politice. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Sasoli. Si, grazie. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc, domnule comisar și mulțumesc și domnului Cashman pentru raportul său și pentru că ne-a reamintit importanța întâlnirii la nivel înalt de la New York. Europa are o mare oportunitate și anume aceea de a fi un partener mondial pentru dezvoltare. Datele pe care le avem sunt alarmante. În 2009, un miliard de persoane au suferit de foame cronică, cifră care este în creștere în prezent în urma crizei economice. Aici trebuie să alăturăm și daunele provocate de schimbările climatice, un factor care amplifică problemele pe care încercăm să le ținem sub control. Trebuie să recunoaștem că obiectivele prezentate în 2000 erau niște obiective ambițioase, e adevărat, dar uh, acestea puteau fi îndeplinite doar cu implicarea statelor donatoare. Aceste angajamente ne arată că nu, uh, țările nu și-au uh, respectat angajamentelor Italia, de exemplu, uh, contribuie cu 0,16% din PIB și trebuie ca toate statele care și-au luat angajamente să fie obligate să um, ajungă la 0,7% din PIB până la 2015, așa cum a stabilit Comisia Europeană. Toate statele trebuie să înțeleagă că au obligația morală și politică de a respecta acest angajament. Și raportul domnului Cashman permite raportului Parlamentului European să fie un protagonist în lupta aceasta pentru realizarea obiectivelor mileniului. Mulțumesc, doamna Keller, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamnă președinte. E adevărat că obiectivele de dezvoltare a mileniului sunt perfecte, însă ele sunt uh, diferite pentru că solicită progrese măsurabile. Și pentru că se pot măsura, ne dăm seama că nu le-am îndeplinit și că trebuie să consolidăm eforturile noastre. Instituțiile europene, inclusiv noi, trebuie să fac, avem multe de făcut pentru sau putem face multe pentru a atinge aceste obiective. De exemplu, putem încuraja um, um, politica pescuitului pentru a-i uh, sprijini pe pescari și pe cei care depind de această uh, industrie și nu marile întreprinderi. De asemenea, trebuie să încurajăm o revizuire a agriculturii, um, eliminăm subvențiile directe și indirecte. Și de asemenea, Trebuie să încurajăm accesul direct la uh, medicamente și la transferul de tehnologie și trebuie să recunoaștem că nu poți ajunge la uh, să atingi obiectivul cu privire la sănătatea uh, femeilor fără ca femeile să aibă drepturi. E, sunt pași mici, însă uh, Uh, putem găsi aspecte ale politicii de dezvoltare în toate domeniile, în toate politice și fără o coerență a acestor politici, nu e vorba doar de orice tip de coerență, dar e o, o coerență politică pentru dezvoltare. În conformitate cu articolul 208 din Tratatul de la Lisabona nu vom ajunge nicăieri și ar trebui să ținem cont și de acest lucru când vom înființa Serviciul pentru Acțiunea Externă. În fine, aș dori să știu care sunt proiectele Comisiei pentru această perioadă de după uh, uh angajamentele privind obiectivele de dezvoltare a mileniului de care va trebui să vorbim. Are cuvântul domnul Oho un minut. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, trebuie să recunoaștem că este păcat că la două treimi uh, Eh, după ce a trecut deja două treimi din timpul eh, prevăzut, suntem atât de departe de aceste obiective. Chiar dacă ne aflăm în perioadă de criză, putem măcar să cerem statelor dezvoltate și Uniunii Europene să își mențină eh, angajamentele față de statele sărace mai ales, oferind 0,7% din venitul național brut pentru ajutorul pentru dezvoltare. Parteneriatele economice între Uniunea Europeană și a, țările ACP, pe care uh, le urmăresc cu atenție ca membru al adunării parlamentare, trebuie să recunoaștem că o mare parte a sumelor au fost invenite în detrimentul realizării obiectivelor mileniului

Este esențial să respectăm și să îndeplinim obiectivele mileniului, dar asta depinde de fondurile pe care le vor pune la dispoziție statele industrializate, statele bogate, pentru a lupta împotriva sărăciei, mortalității infantile și așa mai departe. Știm care sunt datele concrete și vedem că promisiunile nu au fost respectate. Înainte de criza financiară, în Europa au fost prevăzuți 50 de miliarde de dolari ca ajutor pentru săraci. Suma acum este mult mai mică, în jur de 35 în loc de 50. Am spus că statele bogate trebuie să aloce 0,7% din venitul național brut ajutorului pentru dezvoltare. Acest plan însă se pare că nu va fi dezvoltat. Așa stau lucrurile și pentru țara mea, pentru Suedia, Luxemburg, Belgia, Regatul Unit, Irlanda și Spania. Mulțumesc. Domnul Guerrero, un minut acum. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, domnule Cashman. În anul 2000 am definit obiectivele care trebuiau atinse pentru a lupta împotriva sărăciei, excluziunii sociale și inegalităților. Dar am făcut mai mult decât atât. Ne-am luat angajamente concrete. Am lansat un proces de talie mondială cu sprijinul guvernelor, organizațiilor non-guvernamentale și chiar a țărilor în curs de dezvoltare însele. Am făcut pași înainte, dar nu suficienți. Și criza ne face acum să dăm înapoi. Cu câteva minute în urmă am auzit poziții eurosceptice, egoiste. Ni s-a spus că trebuie să redevenim realiști. Eu spun că astăzi a da dovadă de realism înseamnă a lupta pentru a schimba realitățile lumii. Vă invit să sprijiniți mâine acest raport, să sprijinim Consiliul care astăzi, în a doua sa concluzie, a semnalat faptul că este posibil să se atingă obiectivele fixate în 2000 în anul 2015.

Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc domnului Cashman, raportorul, pentru acest raport și pentru prezentarea atât de pasionată. Sunt recunoscătoare mai ales pentru punctele 48, 49 și 50 referitoare la siguranța alimentară. Cred că nota explicativă este mai puternic formulată decât acele puncte în raport, fiindcă Uniunea Europeană are o problemă mare și anume se cheltuiește din ce în ce mai mult, din ce în ce mai puțin din bugetul pentru dezvoltare acolo unde este nevoie și anume la agricultura de subzistență. Am avut rezoluția din 2009 privind agricultură și acolo s-a spus că s-a redus ajutorul de la 17% în 1980 la 3% în 2006 pentru agricultură. Poate Comisia ne va spune ce face în acest sens. Văd că colegii de la Comisie dau din cap, deci sper că voi primi un răspuns. De asemenea, trebuie să recunoaștem că foamea există nu doar în Africa, ci și în zonele rurale. Nu sunt de acord cu punctul 22. Știți de ce? N-ar trebui să fim singuri în acest sens și rambursările la export nu reprezintă o problemă. Mulțumesc, domnul Lazenes, acum. Mulțumesc. Doamnă președinte, aș dori să-i mulțumesc domnului Cașman să-l felicit pentru raportul său și cred că ar trebui să sprijinim acest raport și să transmitem un mesaj puternic statelor membre, respectiv că trebuie să-și respecte promisiunea în ce privește atingerea obiectivelor mileniului și combaterea sărăciei. În vremuri de criză economică, care să nu, uită, nu ne uităm, ne afectează pe noi în Europa, uh, nu trebuie să uităm că țările în curs de dezvoltare sunt și mai afectate decât noi. Sărăcia crește Uh, se agravează în uh, aceste țări și consecințele sunt mult mai grave decât la noi. Și astfel, atingerea obiectivelor uh, mileniului va fi și mai grea de exemplu, obiective precum accesul la apă și la condiții sanitare nu a fost deloc atins. Trebuie să, să abordăm schimbările climatice care influențează atingerea acestui obiectiv și să încercăm de asemenea să uh, Uh, încurajăm uh, atingerea acestui obiectiv. Mă bucur de faptul că Comisia a spus că sprijină această idee. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Silvester să are cuvântul pentru un minut, bineînțeles. Dificile, acolo... Este greu să răspundem apelului domnului Cashman, care a invitat toate grupurile să sprijine uh, acest raport dincolo de diferențele politice, în momentul în care dânsul uh, a introdus în acest raport clar ide- ă, elemente clar ideologice. De exemplu, în articolul 2 ă, se vorbește pe, despre sprijinul ă, pentru avortul sigur și planificarea familială. Noi nu putem să sprijinim astfel de idei. Noi considerăm că Uniunea Europeană trebuie să financeze viața uh, maternitatea responsabilă să sprijine sarcinile. Cerem statelor europene, nu putem cere statelor europene să financeze avorturile cum finanțează contraceptivele. Niciodată nu vom fi de acord în legătură cu acest lucru. Nu putem finanța o politică care finanțează moartea și nu viața. Cei care sprijină uh, um, întreruperile de sarcină nu pot să aibă sprijinul nostru. Nu putem fi de acord cu asta. Are cuvânt, cuvântul acum domnul Papa Nicolau. să το είπατε σωστά să se Σας ευχαριστώ. Mulțumesc. Doamna președinte, intervin la final pentru a-l felicita pe raportor pentru un document foarte bun. Dragi colegi, nerealizarea obiectivelor la jumătatea intervalului uh, trebuie analizată cu mare atenție, atât la nivelul statelor membre, cât și la nivelul problemelor, problemelor cauzate de criză. Există un aspect asupra căruia aș vrea să mă axez, asistența pentru țările în curs de dezvoltare. Se vorbește aici despre creșterea asistenței pentru aceste state creșterea procentului din PIB și totuși ne aflăm la jumătatea obiectivului propus. La, suntem la 0,4% la nivel UE și ne întrebăm, deci, în ce măsură resursele de care dispunem sunt folosite în mod eficient pentru a fi distribuite către cei care au nevoie. Poate că sunt distribuite în mod injust către guverne care nu le merită. Cred că ar trebui să corectăm această logică, trebuie să respectăm niște obiective economice și nu trebuie să ne gândim doar la obiective care nu merită atenția noastră. Domnul Hotmaier acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Obiectivele de dezvoltare a Milanului sunt uh, foarte importante. Trebuie să ne asigurăm că în uh, țările sărace uh, există demnitate. Dacă uh, persoanele care trăiesc în aceste țări vor putea trăi acolo normal, nu vor dori să plece în străinătate. Să ne uităm la obiectivul mortalitatea infantilă, infantilă și sănătatea mamei. Trebuie să ne asigurăm că există suficient, există suficient acces la medicamente și la tratamente de asemenea, cooperarea, cooperarea între beneficiari este foarte importantă. Mă refer mai ales la statele care ar putea să primească imigranți uh, pe teritoriul lor. De asemenea, s-a mai vorbit despre această idee uh, a taxelor uh, fiscale Trebuie să ne asigurăm că pe tranzacțiile financiare că acești bani nu dispar pur și simplu. Trebuie să ne asigurăm că dezvoltarea este cât mai uh, sustenabilă cu putință. Mulțumesc în încheiere, doamna Karenbach. Mulțumesc, doamnă președinte. Dar doresc, în primul rând, să-i mulțumesc domnului raportor Cashman. Ajutorul pentru dezvoltare și lipsa împotriva și lupta împotriva sărăciei uh, Ehm, nu este doar eh, un eh, gest nobil. Avem nevoie ehm, de un cadru durabil, eh, sustenabil, trebuie să oferim posibilitatea oamenilor să trăiască în mod demn, să găsească un loc de muncă. Și să își asigure propria independență economică. Trebuie să permitem oamenilor să-și ia viața în mână. Nu cred că trebuie să găsim cu să venim cu pretexte pentru faptul că nu am reușit să atingem obiectivele de dezvoltare ale mileniului trebuie să existe propuneri mm, de finanțare a acestor uh, obiective, cum ar fi taxarea uh, tranzacțiilor financiare. Comis. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul comisar Pibals. It was very fascinating debate. A fost o discuție foarte interesantă. Am să mă refer la câteva aspecte care necesită o clarificare, după părerea mea. Obiectivele de dezvoltare ale mileniului trebuie și pot fi realizate. Și spun acest lucru în deplină cunoștință de cauză. Nu este doar perspectiva mea, ci și a Națiunilor Unite. Este punctul de vedere al țărilor dezvoltate și în curs de dezvoltare și trebuie să facem un efort în acest sens. Este important ca această instituție să um, ceară foarte ferm angajamentul față de 0,7% din VNB știu că statele sunt suverane în ceea ce privește bugetul, dar dacă Parlamentul European nu face această cerere, cine să aibă o astfel de putere? Uh, statele trebuie să fie responsabile, dar Parlamentul are un rol important de jucat și nu trebuie să vă subestimați rolul pe această chestiune și e important ca acest lucru să fie făcut. Cred de asemenea că este important să, se consolize, să ne consolidăm relațiile cu statele din Africa subsahariană. Știu că uneori ne confruntăm cu dezamăgiri Însă, dat fiindcă sunt nou în această funcție, am analizat cu mare atenție complexitatea lucrurilor, trecutul colonial, războiul rece și cred că Africa subsahariană merită o atenție specială din partea noastră. Aspectele legate de comerț sunt importante, trebuie abordate și trebuie abordate cu echitate. Însă, Știm că aceste preferințe unilaterale, comerciale, nu ajută la dezvoltarea acestor state. Abordarea noastră în prezent este să încercăm să creăm condiții echitabile de schimb comercial, investiții în acest domeniu și sprijinirea comerțului regional. Cred că asta este abordarea corectă pe care trebuie să o sprijinim și împreună cu comisarul pentru comerț și pentru dezvoltare, am stabilit că aceste lucruri sunt extrem de importante. Eviziunea, evaziunea fiscală și fluxurile ilicite de bani sunt foarte importante. Parte a responsabilității revine țărilor din G20 și nouă pentru a ne asigura că avem un global sistem solid de luptă împotriva evaziunii fiscale. De asemenea, o atenție specială în proiectul nostru se acordă și registrului proprietăților fiindcă nu putem avea o creștere durabilă fără astfel de registre și un cadru juridic sigur în ceea ce privește siguranța alimentară și zonele rurale. Este adevărat că acestea sunt punctele centrale ale politicii noastre, dar uh, partea instrumentului bani pentru hrană vin din sprijinul nostru și cifrele statistice nu reflectă lucrurile corect întotdeauna. Trebuie să ne gândim la asta. Există un angajament clar dovedit de facilitatea pentru produse alimentare și de fondurile alocate. Și în încheiere mă alătur domnului Cashman și spun că da, e nevoie de colaborare între parteneri. Există probleme, dar uh, par, uh, Parlamentul nu ar trebui să fie divizat uh, atunci când este vorba de sprijinirea acestor angajamente. Societatea are nevoie de acest sprijin și dacă Parlamentul sprijină acest raport, atunci comunitățile care se preocupă de politicile de sprijin și de ajutor vor putea să promoveze agenda cu mai mult succes. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Acum dăm cuvântul domnului raportor. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru concluziile dumneavoastră. Sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. Dezbaterea a fost fascinantă. Aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră. Mi-a făcut plăcere să lucrez cu ei, domnul Donski, doamna Svensson, doamna Zimmer, doamna Sargentini. Și aș dori să mulțumesc tuturor celorlalți. Din păcate, memoria mă lasă câteodată, uh, are a face și cu vârsta. În legătură cu vârsta, nu aș dori ca în anii care mi-au uh, rămas de trăit să uh, constat că mai există sărăcie, foamete, o rată mare a mortalității, că mor multe femei care nasc, că mor cu mulți copii cu vârsta mai mică de 5 ani. Aș dori ca aceste obiective de dezvoltare a mileniului să fie atinse cât voi trăi eu. Uh, celor care s-au exprimat cu anumite, um, o doză de scepticism în legătură cu acest raport. Haideți să nu le spunem cetățenilor că nu am reușit să ne punem de acord, că nu am reușit să votăm pentru acest raport, pentru că conținea elemente pentru care eu nu puteam să votez. Ce semnal transmitem noi astfel cetățenilor care trăiesc în sărăcie și în mizerie totală, fără acces la apă, la servicii de sănătate, la învățământ, fără acces la condiții egale și decente de viață? Uh, pentru că la această dezbatere din Bruxelles existau câteva elemente într-un raport care au împiedicat un deputat să adopte uh, decizia potrivită pentru majoritatea planetei îi uh, îndemn pe toți colegii din sală ca mâine, la votul de mâine, să voteze pentru acest raport. Nu pentru mine, nu de dragul meu, pentru că Michael Cashman se va întoarce acasă într-o casă în care are mult uh, confort. Uh, sper că dacă voi fi amnezic, cineva să se ocupe bine de mine la bătrânețe. Însă gândiți-vă la acel copil sau acea femeie care mor Uh, o femeie care moare din nașterea unui copil. Gândiți-vă la copilul care moare din cauza diareei, tuberculo- tuberculozei, uh, SIDA, uh, paludismului. Gândiți-vă la femeia care nu poate să studieze astfel încât să se poată emancipa și să aibă o viață mai bună. Haideți să nu ne gândim la noi de aici. Gândiți-vă la cei din afară. Vă mulțumesc. Grazie. La... Vă mulțumesc. Dezbaterea s-a încheiat. Votul va avea loc mâine. Ora l'ordine del giorno reca. Acum urmează pe ordinea de zi recomandarea în a doua lectură